De fapt, toți medicii care cunoșteau atât de bine boala și tratamentul uh, se aflau în Italia. A trebuit să așteptăm 8 luni înainte de a putea reveni în Italia pentru începerea, cum spuneam, tratamentului. A fost un moment extraordinar. Uh, Margot, în sfârșit, putea să beneficieze de un tratament adaptat bolii sale. Pe 5 septembrie a început Margot tratamentul genetic. Pentru noi, um, această zi este ca și cum uh, s-a născut pentru a doua oară, este cea de-a doua zi aniversară. În decembrie 2014, uh, după începutul tratamentului, ne-am întors uh, cu Marco acasă și am sărbătorit Crăciunul pentru prima oară. După care Margo încetul cu încetul și-a revenit. Pe 1 septembrie 2015, Medicii au spus că pentru Margot era sigur, era uh, um, uh, putea să meargă la um, um, grădiniță, mă scuzați, la creșă, pentru că fratele ei mai mare mergea deja la uh, grădiniță și în mai 2016 Margot se simțea atât de bine încât uh, și ea a putut uh, să uh, înceapă uh, um, um, creșa. Avea patru ani. Acum uh, Margot are cinci ani și merge la grădiniță, se simte foarte bine. Nu și aduce aminte mare lucru de toată această perioadă pe care a petrecut-o în spitale și de tot tratamentul, dar din totdeauna medicii italieni ne-au uh, uh, însoțit, ne-au explicat, ne-au spus că acest uh, tratament a fost uh, uh, cu succes garantat și au făcut ce au putut ca să ne liniștească. Noi uh, suntem niște părinți plini de recunoștință. Trebuie să mulțumim de suflet medicilor care s-au ocupat de fetița noastră. Credem că acest tratament a fost cea mai bună alegere pentru fetița noastră ca să îi salveze viața prezentă și viitorul. Mulțumesc! Ecco, questi sono... Acestea sunt rezultatele cercetării sprijinite, cercetare europeană care a Uh, redat nu doar sănătatea unei fetițe, ci uh, a redat uh, mm, poftă de viață și dorința de a-și continua viața întregii familii și este o șansă pentru mulți alți copii care sunt afectați de aceeași problemă. Acum vreau să dau cuvântul lui Bertrand Picard, care este ambasadorul bunăvoinței pentru mediu al ONU. Probabil că știți că între 2015 și 2017 a făcut ocolul Pământului într-un avion uh, cu baterii solare, fără escală. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, drag prieten Carlos Moedas, uh, bună ziua tuturor Vreau să vă spun un lucru. Când uh, zburam peste Golden Gate în San Francisco pe baterie cu energie solară, eram uh, mândru, eram uh, deasupra Silicon Valley și iată acest, acest avion cu care survolam această parte a Americii era european. Haideți să nu fim timizi în Europa. Avem atât de multe lucruri bune, dar nu ne mândrim de ele. Ne mândrim cu ele și ar trebui să o facem. Vorbim despre inovație acum. În, indiferent de domeniu, trebuie să spunem că vom beneficia de pe urma acestor inovații dacă supraviețuim pe planeta Pământ. Mă gândeam la asta când survolam oceane, zi și noapte, fără combustibil, fără zgomot, fără poluare. Și o parte din mine își spunea, wow, sunt deja în viitor, asta e SF. Iar cealaltă parte își spunea, nici pe departe, asta este prezentul. Asta poate să facă cercetarea, tehnologia și inovația. Asta au reușit să facă astăzi, în prezent. Și atunci am început și am înțeles cât de mult se află în trecut restul lumii. Restul lumii poluează apele, distruge mediul înconjurător. Folosește așa numite tehnologii care au fost inventate în 1880, la începutul erei eh, petroliere. Eh, motoare pe combustie, eh, becuri incandescente, sisteme de încălzire și de răcire ineficiente, rețele energetice proaste, nu inteligente. Toate acestea însă sunt în afara acestei sări aici. În această sală avem cercetători și inovatori. Dar de ce n-am înlocuit încă toate aceste che- chestii murdare cu tot ce se inventează aici? Pentru că nu suntem obligați să o facem. Pentru că avem în continuare voie să poluăm. Adică avem în continuare voie să importăm produse care au fost crescute în regiuni diferite, fiindcă avem în continuare voie să consumăm pești care provin din pescuit uh, ilegal uh, sau excesiv, fiindcă nu există suficiente reglementări în ceea ce privește introducerea pe piața inovațiilor. Iată de ce, după uh, succesul uh, Solo Impulse, am încercat să căutăm o mie de soluții care să ocrotească mediul înconjurător într-un mod profitabil. Nu doar um, biodiversitatea în mediul înconjurător, ci pe cinci obiective de dezvoltare durabilă, apa, energia, industrie, agricultura și mobilitatea uh, în orașe. Și am fost uluit să constat că există atât de multe soluții despre care nu știe nimeni. E incredibil. Scopul nostru a fost să găsim o mie de soluții. Dar avem deja 1400 de companii care s-au înscris la acest proces pentru a obține eticheta de profitabilitate pentru inovațiile lor și luptăm îndeaproape cu Comisia Europeană, cu Consiliul European de Cercetare, cu domnul profesor Bourguignon, avem foarte multe experți în această sală care sprijină acest proces. Și scopul este dublu. În primul rând să arătăm ce este profitabil. Fiindcă nu veți reu- vom reuși niciodată să, să ocrotim mediul înconjurător dacă nu se obține profit. Deci trebuie să vorbim limbajul celor pe care vrem să-i convingem. În al doilea rând, trebuie să ajutăm guvernele să, să le arătăm că avem uh, instrumentarul necesar pentru a curăța industria de poluare. Rapoartele ne spun că trebuie să curățăm industria și economia până în 2030 dacă vrem să menținem uh, un standard ridicat al calității uh, a nivelului de trai sau până în 2050 dacă vrem un nivel mediu sau până în 2070 dacă vrem o viață oribilă. Mulți, vor, mulți spun că e imposibil așa ceva. Dar uită ce spirit avem noi aici, în această sală? Ei uită că imposibilul nu este realitate, ci se află doar în mintea oamenilor. Dacă vrem într-adevăr, deci, să aducem inovația în viața de zi cu zi a oamenilor, nu e suficient să avem investiții, nu e suficient să avem cercetare, cercetători, nu este suficient să avem brevete, avem nevoie de reguli foarte dure, cu ținte de mediu foarte ambițioase și politici energetice. Nu vom reuși să facem nimic dacă mediul reglementativ este prea relaxat și prea lax. Trebuie să cereți nu numai subvenții, trebuie să cereți regulamente, reguli, dacă avem o taxa carbonului. Dacă suntem obligați să fim eficienți în casele noastre, în ceea ce privește mobilitatea la nivelul industriei, la nivelul agriculturii, cele o mie de soluții pe care le căutăm și pe care le aducem la oaltă vor ajunge pe piață, vor fi folosite de către oameni iar calitatea vieții va fi îmbunătățită semnificativ. Astfel încât oamenii vor uh, reuși să se bucure de un viitor minunat. Dar pentru asta, ca în această poză, ultima poză pe care am făcut-o în, uh, în jurul lumii, în balon, înainte de zborul cu baterie, în cu baterie solară. Și aici mă uitam pe hubloul balonului. Și acelea sunt cristale de gheață, noaptea înghețată și pe de, de cealaltă parte se vede răsăritul, soarele care răsare. Însă nu vom putea vedea că răsare soarele dacă nu trecem prin gheață, prin partea de gheață. Și foarte mulți oameni în, pe această planetă nu vor să facă asta. Preferă să sufere în, acolo, înghețați, în gheața pe care o știu, decât să-și asume riscul de a păși în necunoscut. Sunt oameni care se tem de necunoscut, dar sunt și oameni care nu le pasă de mediul înconjurător. Sunt oameni care nu le pasă de nivelul de trai și de calitatea vieții altora. Ei vor ca lucrurile să nu se schimbe pentru ei, să aibă rapoarte, rapoarte trimestriale și să obțină profit. Acești oameni sunt periculoși pentru lumea noastră. Ei trebuie să fie obligați, obligați să folosească toate inovațiile pe care le creați dumneavoastră. Toate inovațiile care vor îmbunătăți mediul înconjurător și calitatea vieții oamenilor. Deci, vedeți, inovația e mult mai mult decât uh, identificarea și găsirea de noi tehnologii. E, uh, pentru a aduce inovația pe piață, trebuie să creeze o nevoie. Și asta trebuie să cerem noi liderilor noștri, liderilor orașelor și instituțiilor noastre. Deci vedeți că avem cale lungă de bătut și vă urez mult succes! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Picar. Mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și mulțumesc pentru această intervenție extrem de interesantă. Facem la foto. Acum vom face o fotografie cu toții cei de la prezidiu și apoi am să ceda o președinție a președintelui Buzek, care va continua cu după amiaza uh, de lucru, prezidând următoarea masă rotundă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Mă bucur să vă văd pe toți. Acum uh, se face fotografia de familie. Downstairs, yeah? Okay. Uh, you should wait one minute. We will make. Trebuie să așteptați. Uh, uh, credeam că pot să vă vorbesc în tot acest timp, dar vom aștepta să facem fotografia și apoi începe prima masă rotundă. Please, everybody stand up. Vă rog frumos, toată lumea să se ridice în picioare pentru poza de familie.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 Once again, once again, dear friends. Încă o dată, dragi prieteni, uh, va mai dura 5-10 minute uh, pentru această următoare parte a conferinței noastre. Bun venit încă o dată în Parlamentul European tuturor. Mă bucur că ne putem întâlni aici. Eu reprezint uh, Comisia pentru Industrie, Cercetare și uh, Energie deci, uh, comisia responsabilă uh, în totalitate pentru programele cadru, toate programele cadru, în numele Parlamentului European. Deciziile noastre sunt uh, luate ca uh, recomandări pentru întregul Parlament. S-a întâmplat același lucru cu cele 120 de miliarde noi am propus uh, acest tip de finanțare în februarie al acestui an, la începutul uh, negocierilor privind cadrul financiar multianual și mă bucur că unii colegi de la ITRE sunt alături de noi. E foarte important să ne putem întâlni cu dumneavoastră. Bineînțeles, vom uh, începe negocierile cu Consiliul privind finanțarea celui de-al nouălea program cadru, Orizont Europa, în câteva săptămâni, uh, alături de președinția austriacă, poate, nu știu dacă va fi posibil, dar cu siguranță uh, alături de președinția română. Și vom încheia, sper, sper că așa va fi, uh, deci vom încheia negocierile înainte de alegerile europene. Dragi prieteni, permiteți-mi să spun că e dificil să adaug uh, ceva mm, uh, în plus față de tot ce s-a spus până acum. Deci n-aș vrea să intervin prea mult timp. Aș vrea să vă spun că nu um, s-a spus, uh, s-au spus anumite lucruri. Fondurile pentru știință și inovație nu sunt cheltuieli, sunt investiții. Și trebuie să ținem minte asta tot timpul, inclusiv în statele membre. Pentru că acum este responsabilitatea statelor membre să decidă uh, până la urmă în ce măsură, cât Uniunea Europeană va cheltui pe cercetare și dezvoltare. Noi am uh, sprijinit uh, ideea de un buget de 120 de uh, miliarde în Europa, mai mult decât pentru Orizont 2020. Ce este important? Nu trebuie să ne temem să propunem ceva neobișnuit. Îmi amintesc, în urmă cu 10 ani, eram responsabil pentru al șaptelea program cadru în numele Parlamentului European, în calitate de raportor. Și pentru prima dată în istorie, um, am uh, făcut din cercetarea pentru energia curată și nepoluantă uh, o prioritate în, acest, în al șaptelea program uh, cadru. Am sperat că nu numai se va crea mai multă cunoaștere pe acest subiect, ci și se vor crea locuri de muncă în acest domeniu. Și acum, iată, ne confruntăm cu um, problema schimbărilor climatice, știm uh, că este un element uh, esențial. În această după-amiază, în 10 minute vom începe cu uh, două paneluri paralele. Una în această sală și una în cea de vis-a-vis. -vis. Puțin mai mică, dar totuși foarte încăpătoare. Primul subiect va fi sănătatea și bunăstarea în această sală. Apoi uh, se, uh, e vorba de nou, noi tipuri de tratamente anticancer, vaccinul uh, Ebola, măsuri pentru încetinirea îmbătrânirii. Vis-a-vis -vis, un al doilea panel, un mediu sustenabil. De exemplu, um, obținerea de ulei din uh, uh, recolte care nu sunt alimentare, uh, comunicare digitală pentru reducerea emisiilor de carbon și nu numai. Iar într-o oră vom începe cu încă două panel, paneluri paralele. Întâi inovația, să punem rezultatele cercetării pe piață, Și aici vom vorbi despre proiectul No Isolation, uh, alternative complet biodegradabile la plastic și un al treilea subiect la acest uh, punct, cum să ne producem propriul carburant din um, CO2. Incredibil! Iar în al patrulea panel uh, se va discuta despre o societate uh, sigură pentru toți. Galileo și Copernicus, <coughs> um, un proiect avansat de combatere incendiilor um, și un sistem mondial de alertare împotriva tsunamiurilor. Acestea sunt propunerile noastre pentru această după amiază. Am dorit să vă informăm că în paralel cu aceste reuniuni în Parlamentul European va avea loc al 10-lea summit de inovație. Și este important să vă vorbesc despre sloganul acestui uh, summit. Este a 10-a oară când ne întâlnim în Parlamentul European în ceea ce privește inovația și cercetarea și uh, discutăm cu industria, cu IMM-uri uh, și cu uh, comunitatea de cercetare. Sloganul uh, principal pentru acest al 10-lea summit este niciunul dintre noi nu este atât de inteligent precum suntem toți împreună. Este exact acesta este mesajul, să cooperăm uh, și să conlucrăm pentru a uh, aduce un viitor mai bun Europei. Vă mulțumesc! I am very pleased to have the opportunity to Mă bucur să am oportunitatea să particip, chiar dacă de la distanță, la acest eveniment atât de prestigios, în prezența unor autorități la nivel înalt din Parlamentul European, din Comisia Europeană și din guvernele statelor europene. Uh, bineînțeles, uh, regret că nu pot fi alături de dumneavoastră astăzi. În ultimii 30 de ani, în special datorită programelor cadru UE, cercetarea științifică în Europa a făcut progrese spectaculoase în ceea ce privește uh, progresul în cunoaștere, dezvoltarea tehnologiilor și uh, formarea unei noi generații de oameni de știință și a unei noi generații de cetățeni, cu un enorm impact asupra creșterii economice și a vieții de zi cu zi. Acest tip de valoare adăugată trebuie uh, luat în considerare într-o eră care este din ce în ce mai sceptică față de tehnologie și știință. Datorită um, eforturilor Comisiei Europene, uh, dar și a, statelor, a unor state membre, a unor centre de cercetare precum CERN și a altor um, organizații, Europa a câștigat uh, poziția de lider la nivel mondial. Trebuie să continuăm pe această direcție cu uh, un program bine uh, finanțat, un program cadru bine finanțat, Orizont Europa, dar și promovând educația în domeniile STEM și încercând să alocăm 3% din PIB-ul statelor europene în cercetare și dezvoltare. În acest uh, context, probabil că nu vă va surprinde um, dacă în calitate de șefă a Mm, unul din, unuia dintre cele mai mari centre de cercetare uh, fundamentală din lume, voi spune câte ceva despre acest domeniu. Cercetarea fundamentală este carburantul progresului, pentru că uh, întotdeauna testează limitele cunoașterii. Fără idei inovatoare, pro, uh, progresul întotdeauna uh, va încetini, va stagna. Iar istoria ne arată că de multe ori marile invenții vin, vin de pe urma uh, cercetării fundamentale. Aș, exemplele mm, care îmi plac cel mai mult sunt cuantica mecanică și relativitatea, două mari descoperiri în ultimul uh, secol. Când au fost descoperite, erau considerate ca fiind inutile, pentru că erau mult prea abstracte și fără aplicații practice. Însă, fără mecanica cuantică, electronica modernă, bazată pe tranzistor, nu ar exista și fără cunoașterea relativității, sistemele noastre de navigație prin satelit nu ar funcționa ambele au transformat societatea și viața noastră de zi cu zi în moduri cât se poate de radicale, chiar dacă um, părinților Einstein, Planck, Heisenberg și ceilalți nu au încercat să inventeze uh, un GPS sau uh, un nou tip de aparat electronic, ci pur și simplu au încercat să înțeleagă cum funcționează universul nu pot să subliniez suficient importanța pentru progresul umanității a ceea ce uh, Abraham Flexner a numit în 1939 uh, utilitatea uh, cunoașterii inutile și nevoia pentru cercetare științifică, mai ales cercetare pentru cercetare fundamentală, de a sprijini de a fi sprijinită finan uh, financiar de guvernele UE este esențială. Este uh, foarte important să uh, nu îi uh, ratăm, să nu îi uh, pierdem din vedere pe uh, Einstein, Planck și Heisenberg de astăzi. Europa este un lider în multe domenii din cercetarea fundamentală și ar trebui să uh, își mențină această poziție. Aș vrea să mai spun că o altă valoare a cercetării UE este că a jucat un rol esențial în conectarea oamenilor din Europa. Asta deoarece știința este universală și unificatoare. Universală pentru că se bazează pe fapte obiective și nu pe opinii. Și unificatoare pentru că um, un, dorința de acumulare a cunoașterii, pasiunea de, învăța, de învățare sunt aspirații și valori pentru întreaga umanitate. Cunoștințele nu au pașaport, gen, rasă sau partid politic și pot juca un rol cheie în uh, promovarea dialogului și în a crea punți între țările europene și nu numai. În ultimul rând, aș vrea să sprijin uh, Comisia Europeană în eforturile sale de a promova știința cu toate facetele sale, o valoare pe care noi la CERN o sprijinim fie prin uh, Um, soft open source sau prin publicații în um, jurnale științifice. Cred că Europa poate fi un model pentru restul lumii. Știința deschisă este crucială pentru promovarea educației tehnologice și științifice și a oricărui tip de cunoaștere în Europa. Este crucială pentru crearea de capacități, este crucială pentru reducerea inegalităților și pentru a uh, ne adresa și celor din regiuni mai puțin privilegiate. Cercetarea fundamentală, inovația și tehnologia, educația în domeniul, domeniile STEM, colaborarea între cetățeni europeni prin cercetare și știința deschisă sunt valori pe care Uniunea Europeană trebuie să le sprijine pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Europei și pentru o lume mai bună. Ok. Graviton. Graviton Discoveries. Ok. Good evening. Bună seara. Ho il difficile compito di parlarvi in pochi minuti di una ricerca. Am misiunea dificilă de a vă vorbi în puține minute despre o descoperire care de fapt progresează continuu de 100 de ani. Nu e ușor, a voi încerca. În ultimii trei ani, lumea fizicii și astronomiei a asistat la o adevărată revoluție din cauza descoperirii Uh, uh, gravitației. Uh, proiectul Gravinton, care era o rețea uh, finanțată de Uniunea Europeană și tinerii săi cercetători, sunt actorii principali ai acestei revoluții. Dar, de fapt, uh, e vorba mai ales de doi, uh, două aparate construite în Statele Unite, cu uh, o contribuție uh, europeană, aparate care pot să regleze uh, lungimea undelor. Și aceste aparate, denumite Virgo, au dat și numele unei alianțe științifice mondiale care a fost premiată în 2016 cu premiul Bertu, care este echivalentul premiului Nobel pentru fizică în 2017. Când a început totul, în 1915, datorită lui Albert Einstein, care și-a publicat uh, teoria relativității generale, care a schimbat complet uh, felul în care vedeam gravitația. Nu mai era văzută ca o forță, ci o efect a uh, curbei spațiu-timp. Și a explicat explicația corpurilor celeste. Gravitația este geometrie. Dacă aceste corpuri celeste se mișcă foarte repede, ca de exemplu neutronii, aceste curbe se propagă sub formă de unde gravitaționale. Însă, fiind vorba despre niște uh, unde greu de perceput, am avut nevoie de niște aparate care să le perceapă, pentru că noi nu le putem vedea, <coughs> ochiul uman nu le poate vedea. Pe 14-15 septembrie 2015, aceste două aparate de, care pot să măsoare lungimea undelor au uh, putut să măsoare aceste unde. Erau niște corpuri celeste atât de dense încât nici lumina nu putea să facă față atracției gravitației acestor corpuri celeste. Și au uh, uh, aceste două corpuri celeste se transformau într-o gaură neagră cu o masă de 60 de ori mai mare decât uh, masa uh, uh, um, Soarelui. Aceste, aceste trei planete, la fel ca și Soarele, au apărut apoi din această gaură neagră. O nouă formă de energie uh, și ne-am dat seama că Einstein avea dreptate. Ca să înțelegeți cât de uh, grea este de făcut această descoperire, trebuie să înțelegi că efectul undei a fost că a uh, lovit uh, um, um, oglinzile noastre care sunt uh, uh staționate la distanțe de 4 km cu o viteză echivalentă cu nanosecunde și uh, era într-adevăr o adevărată revoluție, dar nu s-a terminat aici. În 2017, această rețea globală de aparate, împreună cu Virgo, au constatat că exista un semnal complet diferit, un semnal care dura câteva zeci de uh, secunde. Și își dau seama că era vorba despre o evoluție în constelația Hydra. În același timp, două satelite au constatat că e o lumină care provenea din aceeași regiune a Universului. Și am văzut pentru prima oară cum se explică uh, razele de lumină pe care uneori astronomii le observă în Univers. E vorba despre acești neutroni care se mișcă foarte repede. Toți astronomii din lume și-au uh, ghidat telesco- telesco- uh, telescoapele înspre această regiune și au efectuat uh, înregistrări de date timp de uh, mai multe săptămâni. Pentru prima oară, întreaga umanitate, 140 de națiuni și 3700 de cercetători au lucrat în acest domeniu ca să facă aceste Uh, observați. Există multe consecințe a acestei munci în comun. Am putut să facem o măsură a spațiului și a universului. Am putut să verificăm teoriile lui Einstein și am înțeles originea uh, materiei grele din univers. Uh, aurul și argintul, de fapt, se formează în fuziunea stelelor de neutroni. Este consecința descoperirii unei noi epoci. Este uh, Uh, este astronomia de ultimă generație, când, de fapt, există uh, uh, aceste noi um, particule, fotonii și neutronii. Am pus la punct cele mai bune filtre mecanice din lume, am conceput um, aparate care înainte erau folosite doar în industria petroliferă și am putut să avem aparate de inginerie spațială ca să putem să măsurăm aceste particule foarte mici care sunt neutronii. Și noi, cercetătorii de la Graviton, am participat la această revoluție și un lucru și mai important este că am reușit să pregătim o nouă generație de cercetători. Cercetători care vor ghida, vor conduce proiectele viitoare, ca de exemplu construirea unui observator de unde gravitaționale de a treia generație, care deja există sub formă de idee datorită finanțării europene și care va permite Europei să asigure uh, uh rolul de lider în domeniul cercetării gravitaționale pe viitor. Uh. Abrevierea acestui uh, observator este 3DT și vom putea să observăm undele gravitaționale care provin din întregul univers și așa să reușim să înțelegem uh, secrete a căror mister încă nu l-am pătruns. Uh, uh, thank you for your presentation, dear friends. Panel number... Dragi prieteni, uh, acum va începe primul grup de lucru despre sănătate și bunăstare prezidat de doamna Adina Ioana Vălean în această sală și cel de-al doilea grup de lucru un uh, mediu înconjurător uh, sustenabil, prezidat de Benedek Iavor. Dumnealui fiind de la Comisia uh, ITRE și doamna Vălean de la Comisia ENVI. Draga Dina, te rog frumos să vii la prezidiu. Vă mulțumesc! Dot